Well, if you could all take your seats, please, we will start. We've got a lot... Vă rog să luați loc pentru a putea începe, pentru că avem o ordine de zi încărcată. Mulțumesc. Thank you, welcome. Vă mulțumesc și bun venit tuturor la această ședință. Vă mulțumesc pentru că ați venit în această dimineață zilei de joi. În primul rând trebuie să adoptăm ordinea de zi. Am primit o cerere aprobată de coordonatori să schimbăm punctele 6 și 5. Vom discuta punctul 6 înaintea punctului 5, dacă sunteți de acord. Și cu această modificare putem să adoptăm ordinea de zi. Vă mulțumesc. Nu am nicio comunicare din partea președintelui și putem să trecem acum rapid la votarea electronică. Votăm în primul rând sistemele carcerale și condițiile de detenție. Raportarea a fost Barbara Matera, însă dumnei nu este prezentă. Drept urmare, în mod evident, nu pot să-i dau cuvântul. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, haideți să trecem la votul electronic. Is everybody now prepared for the vote? Uh, okay. Right, we're all ready for the vote. Good. Suntem cu toții pregătiți foarte bine. Aliniatul 1, amendamentul 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate, cred. Amendamentul 8 acum, vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă a doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Supun la vot acum amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Amendamentul 15. Acum cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul 23 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Amendamentul 25 acum pentru, împotriva, abținerii. Haideți să... Cred că a fost adoptat, dar haideți să repetăm. Cine este pentru? împotriva abținerii. Yeah, carried, carried. Se adoptă. Dori să verificăm? Verificăm amendamentul 25, vot electronic. That carried. Se adoptă 16 pentru, 10 împotriva, nicio obținere. Amendamentul 26 acum pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost adoptat. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 Putem trece acum la considerente. Amendamentul 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vot electronic, varianta finală a proiectului de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi pentru, 2 împotriva, 4 abține. Vă mulțumesc tuturor. Și trecem acum la al doilea vot. Dialogul stru- structurat anual cu Comisia Europeană. De fapt, Viliana, președinta comisiei noastre, a fost raportoare, nu este prezentă, deci putem trece direct la vot. să trecem uh, punctele în revistă, așa cum sunt pe lista de vot, strategia privind egalitatea de gen pentru, împotriva, abține, se adoptă. 2. Echilibrul în uh, punctul 2. Cine stă pentru, împotrivă? Abțineri se adoptă. 3. Violența bazată pe gen. Aici vom avea două părți prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Femei în Consiliul de Administrație și în procesul decizional. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă diferența între sexe, când vine vorba de pensii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, traficul de ființe umane, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, tratament egal în ocupare, cine este pentru, împotriva abținerii se adoptă, acoperirea lacunei digitale, cine este pentru, împotriva, abțin- abțineri se adoptă. Punerea politicilor de gen în toate politicile Uniunii Europene, pot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și ultimul punct. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și am încheiat votarea electronică. Vă mulțumesc. Discutăm, trecem acum la punctul 6 pe care, care a devenit noul punct 5.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 Uh, could we could we start again, please? We do have quite a bit. Aș dori să putem începe, pentru că acum urmează să discutăm punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul privind uh, punerea în aplicare a directivei 92 din anul 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantilă. La sfârșitul mandatului legislativ anterior, Comisia noastră a pregătit un aviz pentru, pe marginea unei propuneri de directivă din partea Parlamentului European privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, um, anulând o decizie cadru în acest sens și acum avem un raport de punere în aplicare a acestei directive. Acest raport de punere în aplicare Uh, ține de competența Comisiei uh, Libe. Noi am decis să adoptăm un proiect de aviz în data de 16 iunie uh, anul trecut. Um, raportorul consideră că dimensiunea de gen trebuie să fie inclusă în combaterea abuzului, abuzării sexuale a copilor. Mă opresc aici și dau cuvântul raportarei lui Claire Moody. Îți mulțumesc, Mary. Da, pe bună dreptate, cum ai spus, este vorba de un aviz uh, adresat Comisiei Libă despre modul în care a funcționat această directivă. Există o serie de puncte conținute deja în proiectul de aviz, însă dorim să le extindem prin intermediul procesului depunerii amendamentelor. Unul din uh, domeniile discutate în acest proiect de aviz se referă la dimensiunea de gen, de gen a prevenirii și a protecției împotriva abuzării copiilor și a împotriva pornografiei infantile și propunerile făcute sunt foarte clare datorită numărului mai mare al fetelor afectate de această problemă în comparație cu numărul băieților afectați și mai ales din punctul de vedere al consecințelor, a consecințelor de pe internet, a conținutului autoprodus prin intermediul camerelor de la vederi incorporate în calculatoare sau prin intermediul uh, smartphone-urilor, deci trebuie să înțelegem care sunt consecințele din acest punct de vedere și apoi reproducerea lipsită de, con- de consimțământ, distribuirea fără consimțământ acestui material video autoprodus. Apoi, în această directivă, identificarea victim- victimelor trebuie să devină o prioritate și atragem atenția asupra unui punct esențial pentru modul uh, eficace de funcționare acestei directive și anume mai multe măsuri educaționale și uh, de a explica care ar trebui să fie tratamentul uh, adecvat pe internet și apoi îndepărtarea o îndepărtare cât mai accelerată acestui conținut de pe internet, însă acest lucru este un punct spinos pentru că este vorba de uh, blocarea și îndepărtarea acestui uh, conținut. Este un subiect controversat discutat și în alte rapoarte discutate în Parlamentul European. Apoi, um, inter... trebuie să intervenim în legătură cu cei care comit aceste uh, infracțiuni. Trebuie să facem mai mult din punctul de vedere al prevenirii, dar trebuie să discutăm cu cei care comit aceste infracțiuni pentru a îi uh, pentru a-i uh, determina să nu mai repete aceste uh, infracțiuni. Acestea sunt aspectele cheie din proiectul meu de aviz și aștept cu nerăbdare să discut cu colegii din comisia noastră pentru a putea să ne finalizăm proiectul de aviz pe care apoi să-l trimitem Comisiei Libe. Doamna Corața Bild este prima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc, clar. A fost o plăcere să lucrez împreună cu tine și m-a bucurat faptul că ai fost prezentă și la audierea pe care am organizat-o noi în Comisia Libe. Eu sunt raportoare în Comisia Libe pentru acest raport de punere în aplicare acestei directive în Comisia Libe. Salut și eu acest uh, proiect de aviz, pentru că, într-adevăr, fetele sunt mult mai uh, afectate de această problemă. Plecând de la raportul uh, anual al uh, Fundației de Urmărire a Internetului, Europa, din Europa provine cel mai mult uh, acest material. 60% din el provine din Europa, este o creștere de 90% și cifrele vorbesc de la, de la sine. Este o problemă globală, însă ea este cea mai gravă, mult mai gravă în Europa în comparație cu alte cu alte continente. Am ajuns chiar și în fața continentului uh, american, din păcate, și uh, fetele sunt uh, afectate în mod disproporționat de aceste abuzuri uh, sexuale și de exploatarea sexuală și majoritatea contactelor se desfășoară pe internet. Și trebuie să recunosc că sunt uh, de acord cu punctele din uh, proiectul tău de aviz și o să mă refer la cele pe care o să le integrez în raportul din uh, aviz. Ai inclus și acest uh, nou tip de infracțiuni comise, răzbunările prin pornografie. Ne dorim un cadru legislativ care să reziste uh, testului timpului, să ținem seama de noile tipuri de infracțiuni care sunt în creștere din momentul adoptării acestei directive și unul din uh, aceste tipuri de infracțiuni noi sunt tocmai aceste răzbunări prin pornografie, sunt fete care s-au sinucis datorită faptului că uh, fe, uh, imagini ale actelor uh, sexuale la care au participat ele au fost uh, publicate pe internet fără consimțământul lor. Este, din păcate, contactele aceste fete, acești copii sunt contactați tot mai des uh, pe internet și riscă să fie exploatați. Trebuie să intervenim cât mai repede posibil pentru a pune capăt diseminării acestor uh, imagini pe internet. Trebuie să facem mai mult din punctul de vedere al pregătirii asistenților sociale, a tuturor celor care se ocupă de această problemă, care discută cu uh, fete, cu copii și apoi uh, Trebuie să ne îmbunătățim și sistemul uh, judiciar, evitând uh, um, să punem victimele acestor probleme într-o situație și mai uh, dificilă, uh, astfel încât uh, să nu trebuiască să repete de 20 de ori aceeași poveste diferitelor autorități uh, judiciare. Deci uh, victimele pot fi protejate și uh, prin modalitatea în care se exercită justiția până la urmă, apoi Trebuie să insistăm și asupra unui mai bun schimb de informații și trebuie să recunosc că Europol are o activitate extraordinară în urmă cu câteva săptămâni. Au uh, desfințat o rețea din estul Euro- care funcționa în restul Europei, de exemplu o rețea infracțională. Există și o unitate în Euro, Eurojust care combate aceste tipuri de infracțiuni de pe internet Cred că avem nevoie de mai bune baze de date naționale și ar fi important să primim mult mai rapid informații din partea Comisiei Europene, pentru că acum dispunem doar de un singur studiu care ne arată cum pun în aplicare statele membre această directivă și am văzut că deja se înregistrează deficiențe importante în câteva state membre. Din păcate, nu dispunem de suficiente informații și eu m-aș axa mai mult pe punerea în aplicare, pe respectarea uh, prevederilor din această directivă. Există și alte aspecte amintite care sunt importante din punctul de vedere al uh, prevenirii. Vedem uh, că există mm, tot mai mulți minori neînsoțiți, refugiați și aici cred că ar trebui să facem mai mult pentru verificarea pentru garantarea protejării tuturor acestor copii. Deci vă mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare cooperarea cu voi și o să depun toate eforturile pentru a integra acest proiect de aviz în raportul uh, Comisiei LIBA. Predsedajúca, v prvom rade sa chcem poďakovať uh, pani spravodajky. Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei pentru un uh, proiect de aviz foarte bun. Cred că ați amintit toate, toate punctele importante, toate problemele relevante uh, pe care trebuie să le discutăm când vine vorba de această problemă. Aș dori să îmbunătățesc textul făcând trimitere la problemele specifice întâmpinate de fetele și copiii din comunitatea uh, romă și a uh, problema reprezentată de copii exploatați care au uh, probleme din punctul de vedere a sănătății mentale. Apoi, cred că trebuie să educăm mai bine părinții care deseori publică pe internet poze cu copiii dezbrăcați, de exemplu, poze care apoi vor fi distribuite și folosite de, de cei care abuzează copiii. Deci este un comportament și din partea părinților care trebuie să fie corectat. Și ce a spus și doamna Corața Bild uh, în legătură cu răzbunarea prin intermediul pornografiei este un fenomen pe care trebuie să-l discutăm și mă bucură faptul că se face trimitere la el în acest uh, raport și în acest proiect de aviz. Timp de șase ani, în uh, Slovacia am făcut parte din uh, Consiliul audiovizualului care monitorizează emisiunile de radio și emisiunile de la televizor și uneori am văzut că există programe de televizor transmise în timpul zilei care erau foarte apropiate, aveau un caracter pornografic aproape și cred că ar trebui să facem ceva și în acest punct de vedere. Thank you. Now, Mrs. Bes- Doamna Besera, acum. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Moody, precum și doamnei Corața Bild, care au aceeași părere uh, pe această temă. Mie mi se pare că principala noastră contribuție ar putea fi următoarea. Să fim cât se poate de rapizi, dacă e posibil mai rapizi decât delinvenții. Cei care, infractorii, cei care exploatează minorii care exploatează pedopornografia, pornografia infantilă. Ei reacționează foarte rapid, găsesc întotdeauna uh, portițele de scăpare, uh, noi căi de a acționa. Și este esențial să obținem un maxim de informații despre noile metode pe care ei le utilizează. Nu trebuie să ezităm să studiem aceste probleme, pentru că există domenii în care uh, pornografia, în special cea infantilă, ea capătă un loc tot mai mult. Știu că în țările noastre poliția anchetează astfel de cazuri și pot să vă spun că în țara mea există uh, foarte multă coordonare la nivelul diverselor tipuri de forțe de poliție și știu că poliția spaniolă cooperează cu uh, celelalte uh, forțe de poliție europene. Pe de altă parte, însă, lucrurile sunt descurajante, deoarece constatăm că aceast, acest tip de delinvență nu încetează. E limpede că avem de-a face cu persoane care au intenția clară de a exploata sexual copiii și o fac pe toate căile posibile, toate căile oferite azi de mondializare, de globalizare. Aș contribui la acest raport printr-o serie de amendamente și, întâi de toate, eu cred că societatea trebuie să recunoască în mod expres impactul pe care pornografia îl are asupra agresiunilor sexuale, pentru că eu cred că există o legătură între pornografie și agresiuni sexuale. În Norvegia acest lucru i-a arătat foarte limpede și e important să recunoaștem acest lucru. Nu putem banaliza impactul pornografiei și nu putem uita această legătură între pornografia și agresiunile sexuale și în special agresiunile împotriva copiilor. În al doilea rând, nu trebuie penalizate persoanele a priori din start, însă persoanele care sunt responsabile de copii, mă gândesc la copii cu handicap, bună oară, ei bine, astfel de persoane uh, trebuie să dea garanții de siguranță persoanele care se ocupă de copii handicapați în special trebuie să aibă la dispoziție toate instrumentele necesare să combată eventualele abuzuri. O ultimă observație, trebuie să-i ascultăm pe copii, pentru că adesea situațiile juridice, în funcție de statele membre, sunt foarte diferite și atunci trebuie să-i ascultăm pe copii. Și nu cred că în toate țările se întâmplă asta. Nu se ține seamă de ceea ce spun copiii în funcție de jurisdicțiile în care ei se află. Copiii au dreptul să fie ascultați și trebuie să fim în măsură să armonizăm măcar acest drept al copiilor în Uniunea Europeană. Mărturiile copiilor au o pondere importantă și uh, trebuie să vedem cum acesta trebuie valorizat. Mulțumim. Urmează, urmează doamna Aiuto. Înainte de a începe, domnule președinte, v-aș ruga să interveniți succint, pentru că mai avem de discutat încă un raport și audierea noastră trebuie să înceapă exact la orele 10. Vă rog să vă exprimați cât mai succint. Foarte pe scurt. Întâi de toate doresc să uh, mulțumesc raportoarei noastre. S-au spus uh, deja multe despre munca excelentă pe care a depus-o. Este evident că suntem în fața unor violențe împotriva femeilor, dar și împotriva oricui altcuiva. Și, din păcate, știm prea puține despre aceste fenomene. Astăzi, internetul uh, permite unora să se ascundă în spatele unui ecran și să acționeze din umbră se vorbește inclusiv de fenomene de tip binge pornography. Din păcate, astăzi nu, nu avem instrumentele adecvate pentru a proteja pe toată lumea în fața unor astfel de amenințări virtuale. Și cu atât mai mult e cazul pentru minori, pentru copii care nu au maturitatea să se apere singuri. Iată de ce trebuie pedepsiți toți cei care utilizează material pornografic colectat în mod ilegal. În plus, trebuie educați tinerii, pentru că ei adesea publică ei înșiși materiale care țin de viața lor intimă, punându-se astfel în pericol. Sigur, din motive de uh, imaturitate, prin faptul că nu înțeleg consecințele actelor lor, se pun singuri în astfel de situații periculoase. Apoi aș aborda și tema turismului sexual, o altă capcană, o altă plagă, dacă vreți, care, din păcate, e tot mai ancorată în societățile noastre. Și aici trebuie condamnat, trebuie pedepsiți turiștii sexuali europeni dar, în plus, există agenții sau turoperatori care propun, în mod expres, e adevărat, în mod discret, dar propun astfel de pachete turistice. Mulțumim, Julie Ward. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să o văd pe colega mea, Claire Moody, lucrând pe un raport atât de important. Cu atât mai mult cu cât Știm că orice tip de colaborare dincolo de frontiere e una din căile prin care putem aborda acest, acest fenomen. Ca deputați britanici știm că ne expunem la riscuri uh, odată cu Brexitul în ce privește siguranța copiilor, în special în mediul online, dar e o temă transversală aceasta și uh, eu uh, fac parte și din Comisia Cult și ori de câte ori lucrez pe partea acolo, încerc să mă asigur că uh, educația sexuală a copiilor este asigurată. Trebuie să ne asigurăm că tinerii, copiii trebuie să uh, dovedească respect reciproc, că trebuie să înțeleagă ce înseamnă relațiile sănătoase și Uh, trebuie să știe cum să se poarte cu ceilalți și ce să se aștepte de la ceilalți în relațiile lor uh, sociale. E foarte important că am discutat despre drepturile copiilor și s-a evocat dreptul copiilor de a fi ascultați. Uh, doamna Corața Bird a lucrat împreună cu mine la Intergrupul pentru Drepturile Copiilor și toate temele legate de exploatarea copiilor și victimizarea lor, orice tip de violență împotriva copiilor. Uh, toate acestea sunt elemente extrem, extrem de serioase și la acel intergrup. Și nu pot să închei fără a spune ce responsabilitate uriașă are mass media. Mass media și mai ales publicitatea au creat un climat în care fetele și copiii în general Uh, își înțeleg rolul ca unul foarte sexual. Femeile sunt transformate în obiecte uh, și într-un astfel de mediu, violența împotriva femeilor și a fetelor e o parte integrantă a societăților noastre și e un lucru foarte trist în epoca în care trăim cu cât uh, statele membre ratifică mai repede Convenția de la Istanbul și trebuie să înțelegem că atunci când femeile nu sunt vizibile în societate, obiectificarea acestora devine norma și atunci violența prevalează. Toate aceste aspecte sunt legate uh, între ele pentru că nu sunt teme distincte. Mulțumim, doamna Jimenez. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc raportoarei noastre, doamna Moody. De asemenea, îi mulțumesc foarte mult, Ana Maria, pe care o respect foarte mult, uh, deoarece în Parlamentul European de foarte, foarte mult timp ea se luptă pentru drepturile copiilor, printre altele. Și are șansa de a fi uh, Uh, membre atât în Comisia LIBE cât și în Comisia FEM. Iată de ce sunt convinsă că va apărea acest dosar cu tot devotamentul. Multă lume a vorbit de pornografia infantilă și îmi amintesc că atunci când am redactat această, acest raport, deja în 2011, vorbeam de prezența pornografiei pe internet. Asta, acest nou raport este deosebit de important pentru că vorbește despre minori, de încălcarea drepturilor copiilor, a minorilor și nu voi repeta tot ce s-a spus deja, însă mi se pare că acest raport e foarte important pentru a oferi mai multă vizibilitate încălcării drepturilor copiilor. Adesea copiii nu spun nimic, ei tac și e foarte greu să-i faci să vorbească sau să-i asculți, e ceea ce ne spune poliția copiii nu se vor duce la poliție să depună o plângere. În general, uh, problemele se întâmplă fie în celula familială, fie în școli. Nu vorbesc acum de trafic, ci pur și simplu de Europa. Nu vorbesc nici de soarta tinerilor uh, migranți sau tinerelor migrante, ci Mă refer la ce se întâmplă în familii, în școli și este important să avem date, inclusiv statistici, pentru a ști unde intervin abuzurile. Astfel vom putea proteja copiii. E important ca poliția să dispună la rândul ei de astfel de date pentru a putea acționa. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Mulțumim. Iată ultima intervenție din sală. Acum Aș dori să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 18 mai la orele 13. Votul în comisia noastră e pe 20 iunie, iar votul la comisia Emplu pe, Empl pe 7 septembrie. Uh, comisia Europeană dorește să intervină? Este prezentă? Uh, a, da. Vă rog. Îi mulțumesc și eu foarte mult, doamnei Moody, pentru acest aviz, care este uh, în linie cu uh, aspectele deja subliniate în raportul Comisiei Europene din decembrie anul trecut. Comisia va continua să conlucreze cu statele membre pentru a se asigura de punerea în aplicare completă a directivei, în special în tot ce ține de elementele citate în aviz, uh, prevenția bunăoară, combaterea industriei turismului sexual, uh, precum și tot ce ține de uh, lucrătorii sociali care au de-a face cu copiii și abordarea poliției în astfel de cazuri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, spune președinta. Claire, dorești să tragi niște concluzii, poate? Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate contribuțiile. Am să-mi limitez intervenția Mary. Intenția acestui aviz e de a ne asigura că aducem o contribuție uh, puternică la raportul elaborat la LIBE. Pentru că rezultatele acestei legislații ar putea fi extraordinare și e vital ca textul să fie corect și să avem o poziție cât se poate de puternică. Aștept cu interes să lucrez și mai departe cu colegele. Salut tot ce a făcut Ana Maria deja uh, la LIBE vom continua să dezvoltăm uh, acest raport prin amendamentele noastre și vă mulțumesc pentru comentariile din această dimineață. Mulțumim, Claire, spune președinta. Așteptăm cu interes următoarele dezbateri pe această temă. Acum aș vrea să trecem la fostul punct 5, acum devenit punctul 6. Mm, raportoarea noastră, Constance Le Grip, nu este aici. Mă întreb dacă Altcineva intervine în numele ei, poate doamna Jimenez, care ne face introducere la acest punct? Okay, thank you. Thank you very much, Chair. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Am să vorbesc într-adevăr în numele doamnei Le Grip care este raportoare pentru uh, acest uh, mandat pentru trialog bugetul pe 2018. Doamna Legrip, din păcate, nu a putut să vină astăzi aici, așa încât uh, își cere scuze pentru absența. Acest uh, proiect de aviz uh, e solicitat de Comisia Bugi în elaborarea bugetului pe 2018 pentru a lua în considerare anumite orientări majore care sunt decisive pentru Comisia FEM. Este deosebit de important ca drepturile femei și egalitatea de gen să fie uh, incluse în buget, în special prin implementarea corectă a unor programe cum ar fi DAFNE, care trebuie să joace un rol cheie în noul buget. În uh, proiectul său de aviz, doamna Le Grip subliniază importanța promovării egalității între bărbați și femei, combaterea discriminării, combaterea violenței, și uh, a da mai multă putere femeilor la toate nivelurile. Ea arată că uh, rolul crucial pe care îl joacă uh, includerea dimensiunii de gen în programe precum Orizont 2020, într-adevăr, joacă un rol foarte important în atingerea obiectivelor acestor programe. Doamna Leogrin face recomandări în ce privește aplicarea integrării dimensiunii de gen, gender mainstreaming, în procedura bugetară, care este miza majoră a comisiei noastre. Ea solicită integrarea specifică a obiectivelor noastre în bugetul 2018. Integrarea bugetării de gen va permite programelor uh, să fie puse în aplicare în mod eficient și transparent, cu condiția că ele să fie suficient finanțate. Mai dorea să sublinieze nevoia ca femeile să fie mai mult implicate în economia europeană și, în special, să facă parte din revoluția digitală, precum și în sectorul TIC. Acestea pot fi realizate promovând implicarea lor în educarea tehnologică și tehnică, precum și sensibilizând femeile la oportunitățile pe care le uh, oferă acest sector. Bugetul Uniunii Europene ar putea juca un rol important în uh, Uh, dezvoltarea unor astfel de acțiuni. Uh, proiectul de aviz insistă asupra acestui lucru. Doamna Legrip ne mai reamintește că e necesar să oferim susținere financiară în bugetul 2018 pentru acest element. Institutul oferă Comisiei și Parlamentului informații importante despre felul în care evoluează egalitatea de gen în Uniunea Europeană. Astfel de date sunt decisive în deciderea unor politici noi, inovative, pentru a ameliora egalitatea de gen și uh, în a da mai multă putere femeilor. Acest dosar va fi votat pe 8 iunie. Termenul de depunere a amendamentelor este probabil 16 mai la orele 13, după care uh, Vom analiza amendamentele. La Comisia Bud, votul la FEM pe 8 iunie, cum spuneam, votul la Bur, la Bugi, 19 sau 20 iunie și votul în plenară 3 sau 6 iulie. Doamna Legrip așteaptă cu interes o colaborare constructivă cu toți colegii. Mulțumesc. Raportorii din umbră ar mai dori să intervină. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc mult uh, doamnei Grip pentru acest aviz la Comisia pentru Bugete. Salutăm această contribuție. Noi, ca verzi, vom aduce câteva amendamente, în special pentru niște formulări mai uh, ferme. Când vorbiți de gender mainstreaming la buget, sigur, e foarte bine, dar vrem să insistăm că e nevoie și de implementare. Uh, gender mainstream e obligația Uniunii Europene, cum știți. Deci noi ce vrem să subliniem aici e că a venit și vremea punerii în aplicare, pentru că e frustrant că instituțiile europene încă nu aplică acest, uh, aceste două concepte, bugetarea de gen și includerea dimensiunii de gen. Sigur, combaterea violenței, ne-am dorit și acolo niște formulări mai ferme și ar fi nevoie de mai mulți bani, astfel încât să devină o prioritate și e nevoie uh, de bani de la capitolul securitate, pentru că noi credem că siguranța individuală a femeilor este foarte importantă pentru siguranța colectivă a societății. De asemenea, ne-am dorit niște formulări mai ferme și uh, ce privește uh, locurile de muncă și creștere economică. E nevoie de uh, joburi decente, nu e de ajuns să creăm locuri de muncă, ci e nevoie de unele decente, deci vom introduce și aici amendamente. Ne-am dorit de asemenea să menționăm și proiectul pilot Gender Mainstreaming care a fost adoptat. Un proiect pilot care propune dezvoltarea ă, de planuri de includere a dimensiunii de gen, gender mainstreaming în instituțiile europene. E vorba de jumătate de milion de euro și vom ă, cere linii bugetare anuale pentru așa ceva. Ultimul meu argument. vom aduce amendamente asupra Uh, politici de investiții pentru femei, fondurile structurale și uh, politica de coeziune. Firește, așteptăm și noi uh, cu interes să lucrăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Altcineva dorește să intervină, să aducă vreo contribuție? Comisia Europeană poate dorește să intervină? Nu pare să fie cazul. Doriți să trageți niște concluzii, uh, domnule Jimenez? asta vreau doar să răspund colegei. Sunt într totul de acord. E foarte important să introducem amendamente în ce privește gender mainstreaming. Avem acum șansa să o facem și s-a văzut și în raportul anterior, vorbim mereu de faptul că e nevoie de mai multă implicare. E, e prea mult bla bla și prea puține compromisuri reale, deci sunt într totul de acord cu ce propuneți și chiar dacă nu e raportul meu, sunt în această comisie de foarte mult timp, la fel și la LIBE și trebuie să vă spun că e o prioritate să avem mai mulți bani și mai multă implicare în combaterea violenței de gen. Trebuie, într-adevăr, aceasta să fie prioritatea noastră pentru a obține directivă și acum avem șansa, oportunitatea de a introduce astfel de amendamente. E adevărat, trebuie să Uh, implementăm uh, inclusiv pachetul ce privește drepturile victimelor. Acest pachet are o componentă importantă uh, vizând tocmai violența de gen. Asigurarea protecției victimelor, inclusiv prin prisma componentei de gen. Și, repet, avem o oportunitate ideală acum să lucrăm uh, mai mult pe aceste aspecte. Sigur, acolo se vorbește de orice tipuri de victime, victime ale terorismului, ale crimei organizate, ale traficului, etc. Dar uh, trebuie să atragem atenția și acolo asupra femeilor care suferă de pe urma oricăror tipuri de violență. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă reamintesc doar, spune președinta, termenul de depunere a amendamentelor 16 mai la prânz, vot în acest comun 6 iunie la buget pe 19 uh, sau 20 iunie, vot în plenară pe 3 sau 6 iulie. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că um, v-ați exprimat cât se poate de rapid. Avem uh, vreo 5 minute înainte de audiere, deci vă propun să facem o scurtă pauză, dar vă rog să fiți înapoi la timp. La 10 fix va trebui să începem audierea.